el señor presidente. Buenos días. Bună ziua. Bună ziua, stimați uh, colegi. Declarăm deschisă sesiunea de astăzi. Uh, începem această sesiune după ce s-a întâmplat aseară și deschidem această sesiune cu o temă fundamentală și anume raportul domnului George Lyon despre viitorul PAC. Pe de altă parte, vreau să ne felicităm pentru faptul că domnul comisar Cioloș este astăzi cu noi aici. Știm că la sesiunile de la Strasbourg Comisia desemnează un comisar sau altul și cred că aici este un gest absolut remarcabil de responsabilitate pentru că vine chiar comisarul de resort care participă la această dezbatere. Mi se pare că este un lucru absolut extraordinar, absolut pozitiv. Deci, în primul rând, vom da cuvântul domnului George Lyon ca raportor care ne va prezenta acest raport. Domnul Lyon are patru minute la dispoziție pentru a-și prezenta raportul și două minute pentru a răspunde la final la cele spuse de dumneavoastră. Raportorul își poate folosi cele șase minute cum dorește, poate pentru prezentare, dar nu-i rămâne timp să răspundă. Deci l-aș ruga să se limiteze la timpul alocat de patru minute pentru prezentare și Firește că nu o să-i uh, întrup, uh, să nu o să-l întrerup dacă vorbește mai mult. Domnul Liu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi începe prin ai uh, compătimi pe colegii germani și ai felicita pe colegii spanioli după meciul absolut excelent de aseară voi începe prin a spune următoarele, și anume care sunt cele două întrebări fundamentale la care trebuie să răspundem în ceea ce privește reforma PAC. În primul rând, pentru ce este PAC-ul destinat și de ce mai este relevant în secolul 21? În această perioadă de criză, de datorie, de austeritate, de bugete de austeritate, este vital ca, această, ca PAC-ul să răspundă la aceste întrebări măcar să susțină agricultorii în viitor. Una din prov provocările fundamentale este modul cum putem să facem față creșterii din ce în ce mai mari de hrană la nivel mondial. Conform estimările cu Organizația Mondiale a Comerțului, se va dubla la sfârșitul anului 2020 va fi mai puțină energie, mai puțină apă datorită impactului schimbărilor de climă. Deci cum facem în așa fel încât să realizăm quadratura cercului? pornind de la John Bedington, uh, în 2009 el spunea că în 2030 o să ne îndreptăm către o furtună perfectă pentru că ne vom confrunta cu toate aceste probleme deodată și dacă nu facem fața acestei provocări, vom, ne vom confrunta cu o problemă uriașă la nivel internațional, pentru că oamenii vor migra ca să facă față nevoii de hrană și de apă. Și cred că producția agricolă care trebuie să devină mai durabilă trebuie să fie, de fapt, la baza reformei din viitor. Sunt pași vitali dacă este să continuăm să uh, avem siguranța alimentară pentru cetățenii europeni și de asemenea și să contribuim la satisfacerea cererii mondiale de alimente. Prin dezvoltarea surselor energetice regenerabile, s-ar putea crea locuri de muncă și s-ar crea și șansele pentru ca agricultorii să își creeze un venit suplimentar. De asemenea, trebuie să rezolvăm și problema protecției mediilor. Agricultorii trebuie să aibă posibilitatea să participe la programe agroecologice și să-și dezvolte asemenea uh, programe. Deci este mai bine să folosim încurajarea și nu amenințarea regulamentelor, pentru că în felul acesta agricultorii să accepte acest program. Echitatea trebuie de asemenea să fie importantă, să fie un element cheie al acestui program mai ales când e vorba de plățile directe, distribuirea corectă între agricultori și statele membre, punând capăt la anul, sfârșitul anului 2020 a plăților istorice, va fi un element important pentru că trebuie să schimbăm lucrurile față de cum erau acum zece ani. Deci echitatea, cum spuneam, și principiul echității trebuie să fie la baza acestei reforme. De asemenea, trebuie să ne gândim și la problema volatilității pieței și aici aș vrea să vă atrag atenția. Sigur că avem nevoie de intervenții în continuare, avem nevoie să examinăm diverse alte instrumente pe care le folosim, cum ar fi piețele futures, avem nevoie de linii bugetare de rezervă pentru a putea finanța perioadele de criză, dar de asemenea trebuie să să nu ne gândim să ne întoarcem la uh, modul de plată din trecut, pentru că se vede că ele au eșuat și vă sugerez că nu vrem să ajungem din nou în această situație. În concluzie, sunt încrezător că ne vom gândi la reformă, la modernizarea PAC-ului, la stabilirea unei noi direcții pentru noile provocări ale secolului 21. Sprijinind acest raport, Parlamentul va da o formă acestor dezbatere, va stabili un program de, min- de lucru și îl invit pe domnul comisar să folosească ideile noastre în momentul în care va publica în noiembrie anul acesta programul de uh, reformă. Mulțumesc, domnule Lyon, și acum are cuvântul domnul comisar Cioloș pentru această temă foarte importantă. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși membri ai Parlamentului European, sunt desigur nu doar extrem de onorat, ci și foarte interesat să particip la această dezbatere, pentru că ar trebui să fac propuneri cu privire la reforma politicii agricole comune și, după cum am spus-o, și la audieri în Parlament, relația cu Parlamentul European mi se pare esențială pentru a ajunge la sfârșit la o reformă a politicii agricole comune care să corespundă mai mult așteptărilor cetățenilor, să fie mai bine înțeleasă de cetățenii europeni. Aș dori să mulțumesc din inima lui George Lyon pentru raportul pe care îl propune astăzi uh, la vot cu întreaga sa echipă și, desigur, toți membrii Comisiei Agricultură care au făcut amendamente, care au îmbogățit textul. Salut de asemenea solicitarea acestui raport și disponibilitatea de a comunica mai bine în uh, legătură cu viitorul agriculturii și al politicii agricole comune. Și cred că, dincolo de orice conținut tehnic foarte important al acestui raport, sau acest, rap acest raport este mai întâi un foarte bun instrument pentru a comunica în legătură cu politica agricolă comună ce este, ce a fost ea până în prezent, nevoile pentru o politică agricolă comună pe viitor și nevoia de asemenea să poată să evolueze iau notă și de apelul la o regândire a politicii agricole comune pe linia nu doar tratatului de la Lisabona, care prevede obiective clare pentru PAC, ci de asemenea și cu strategia Europei în orizontului 2020. Avem așadar ocazia de a ne adapta mai bine politica agricolă comună la așteptările actuale ale cetățenilor dincolo de aceste obiective tradiționale de a asigura securitatea aprovizionării piețelor. Preconizez de asemenea măsuri care contribuie la îmbunătățirea funcționării lanțului alimentar și echilibrul între diversi actori în interiorul acestui lanț și transparența de poziție și puterea de negociere a producătorilor agricoli sunt elemente care se vor reflecta nu doar în reforma PAC, ci de asemenea și în alte inițiative pe care le va propune Comisia. Am citit cu atenție și propunerile în legătură cu viitorul plăților directe ca instrument pentru a asigura nu doar stabilitatea veniturilor agricultorilor, ci de asemenea pentru a asigura și un nivel minim de a oferi bunuri publice. Este aici o nouă concepție de plăți directe, o nouă justificare care se leagă de asigurarea unui minim de venit de bază pentru agricultori, dar și să-i stimulăm să producă bunuri publice. Am luat notă de asemenea de sugestia de a revedea criteriile de distribuție al acestor plăți directe, atât pornind de la noile criterii, dar și pentru a asigura o mai mare echitate de repartiție între diversele state, membre, regiuni, categorii de agricultori ținând cont de asemenea de specificitatea agriculturilor în zonele defavorizate, în zonele mai dificile. Iau notă de asemenea, cum a spus uh, George Land, de nevoie de a continua cu orientarea PAC înspre piețe, orientare care trebuie să se facă în mod uh, gândit astfel încât să evităm să existe o confruntare cu niște piețe haotice ale agricultorilor. Cred că orientarea spre piețe este cu totul compatibilă cu îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a piețelor pentru a asigura a ne asigura tocmai că piețele pot funcționa în mod corect și că nu afectează, după cum spuneam, atingerea obiectivelor de a menține agricultura pe ansamblul teritoriului european și de a face în așa fel încât diversitatea agriculturii să se poată exprima. Să fac câteva comentarii cu privire la amendamentele care au fost propuse și care vor fi discutate, câteva observații. Cred că producția alimentară este un obiectiv important al PAC care este producție alimentară, este remunerată direct de către piețe, dar trebuie să ținem cont de asemenea de bunurile publice care nu sunt remunerate de către piețe și care trebuie să fie acoperite de către o contribuție financiară publică. Cred așadar că în producția agricultorilor se poate ține cont de aceste două aspecte, producția alimentară, producția de bunuri publice cu aspecte remunerate de către piețe, aspecte care nu sunt remunerate de către piețe și care trebuie să fie sprijinite de către bugetul public. În ce privește structura sau structurarea PAC, am spus-o de mai multe ori, consider că avem nevoie de doi piloni în politica agricolă comună. Pentru o mai mare claritate în ce privește atingerea obiectivelor PAC, dar și pentru o gestionare mai eficace a instrumentelor pe care le avem la dispoziție pentru că avem instrumente pe care trebuie să le aplicăm anual și ale căror rezultate pot fi măsurate în fiecare an, dar avem de asemenea, pentru anumite măsuri, trebuie să aplicăm în, într-un sistem plurianual în cadrul programării. Pentru a atinge rezultate e nevoie de mai mulți ani, deci pentru a asigura o mai bună gestionare a resurselor și mijloacelor de care dispunem în cadrul PAC, consider că avem nevoie de acești doi piloni, desigur de o complementaritate a acestor doi piloni și o definire mai clară a obiectivelor și mai ales a modului lor de aplicare a măsurilor conținute. În ce privește condiționalitatea, consider că a avut un rol pozitiv asupra plăților directe, a definit uh, foarte bine condiționalitatea și punctul de pornire pentru bunurile publice remunerate tocmai de fondurile publice. Desigur, putem simplifica măsurile de condiționalitate, putem face în așa fel încât conținutul lor să fie mai clar pentru agricultori, dar și pentru administrațiile naționale sau regionale care le aplică și le controlează. Dar cred că ecocondiționalitatea legată de plățile directe e și un bun punct de pornire pentru a defini apoi celelalte măsuri care stimulează um, producția de bunuri publice. În ce privește măsurile de piață, după cum am spus, avem orientare spre piață care este necesară, dar trebuie să păstrăm și niște plase de siguranță și să studiem noi măsuri care ne pot asigura atingerea obiectivelor o anumită stabilitate de prețuri și venituri pe piață. În ce privește structurile unor exploatații mai mici sau mai mari, chiar și la cele mai mici, cred că trebuie să evolueze înspre performanță, dar trebuie să se facă, să putem asigura că aceste exploatații pot evolua spre performanță în mijlocul lor specific, valorizând și mai mult un potențial specific. Putem avea o restructurare a acestor exploatații care să meargă în paralel cu evoluția înspre piețe, fără a merge spre un model unic de agricultură pentru a putea menține această diversitate. Iată, cu aceste observații o să ascult acum cu atenție comentariile, observațiile dumneavoastră și pot să vă asigur, domnule Lyon și distinși membri ai Parlamentului, că o să privesc cu mare atenție conținutul raportului votat de Parlament și fără îndoială o să-l utilizez în elaborarea unor inițiative legislative ale Comisiei în lunile următoare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum o să dăm cuvântul pentru un minut colegului Lavia, care vorbește în numele său personal și în numele Comisiei pentru Buget. Signor Presidente, signor Comisario. Domnule președinte, domnule comisar, Cred că raportul Lyon are avantajul de a fi defini cu toată precizia o serie dragă de obiective ale politicii agricole comune. În concordanță cu strategia 2020 a Uniunii Europene. Această politică agrară comună se conturează foarte bine în acest raport și trebuie să rămână în continuare în interesul politicii comunitare. Trebuie să fim fermi împotriva celor care doresc să promoveze o renaționalizare. Trebuie să oglindim faptul că este nevoie de resurse care să facă față obiectivelor care sunt mult mai pretențioase pentru a ă, pune la dispoziție bunuri publice care să nu fie dependente de evoluțiile pieței. Resursele, evident, că trebuie să fie de asemenea corespunzătoare obiectivelor acestei strategii politice comune. Mulțumesc foarte și acum oratori în numele grupurilor parlamentare și în primul rând pentru un minut și jumătate în numele PPE domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc lui George Lyon, ca și echipei de raportori din umbră care, cu care a lucrat. Uh, acest raport pentru grupul nostru reprezintă o ambiție pentru agricultura europeană a apărut după criza materiilor prime din 2007 din 2008, după criza agricolă din 2009, care ne-au arătat că liberalismul nu era soluția pentru agricultură agricultura noastră, în primul rând, trebuie să ofere, să garanteze siguranța alimentară a milioanelor de europeni. Dar trebuie de asemenea să ne ocupăm un loc pe piața solvabilă. Este foarte clar că aceste condiții care prevalează de la jumătatea secolului al XX-lea au evoluat și că tehnica agricolă trebuie să evolueze în continuare iar uh, instrumentele politice în domeniul agriculturii trebuie să se schimbe. Agricultura trebuie să fie însoțită de uh, schimbări de nivelul exigențelor uh, din societate să fie confinanțată și să însoțească modernizarea agriculturii și a agroagriculturii uh, în contextul acesta nou. Această politică trebuie să fie și mai echitabilă, da, am zis echitabilă, între țări și agricultori dorința noastră este să redăm speranța celor 14 milioane de agricultori și familiilor lor pentru a putea înlocui numărul de agricultori care au mai mult de 60 de ani și care vor pleca din acest domeniu. Renoirea generațiilor, schimbul de generații va fi una dintre preocupările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum în numele socialiștilor are loc Domnul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Dezbaterile pe care le-am purtat în lunile următoare, în lunile trecute în Parlamentul European, au indicat faptul că sunt necesare schimbările în PAC. Nimeni nu are dubii în legătură cu faptul că această politică comună în deceniile următoare trebuie să garanteze siguranța alimentară, prin calitatea alimentelor, dar să garanteze și menținerea biodiversității și prezervarea naturii. Această politică trebuie să țină seama de necesitățile sociale, trebuie să creeze locuri de muncă, trebuie să stimuleze tinerii și femeile să lucreze în agricultură. Fermierii trebuie să aibă și venituri garantate uh, pentru activitatea grea pe care o uh, prestează și pentru faptul că ei sunt creatori de bunuri publice. Uh, amendamentele care au fost înaintate de diversele grupuri politice și de către statele membre trebuie să fie totuși luate în considerare. Este important ca pe viitor sumele care vor fi puse la dispoziție să fie corespunzătoare spre beneficiul producătorilor și consumatorilor. În final doresc să mulțumesc domnului Laem pentru buna colaborare. Mulțumesc. Mulțumesc în numele liberalilor. Un minut, doamna Paulsen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, distinși colegi. Domnul Lyon a realizat un raport în care se vorbește despre câțiva pași mici în viitor. Sunt mici, dar sunt de importanță deosebită pentru că vorbim despre schimbarea politicii noastre agricole. Avem nevoie, desigur, de o politică agricolă comună. Avem nevoie de aceasta, motiv pentru care nu ar trebui să vorbim despre renaționalizare. Să fim clar, să evităm această opțiune. Recunoaștem cu toții că trăim într-o perioadă modernă o epocă modernă cu multe chestiuni dificile de care trebuie să ne ocupăm și obligația, îndatorirea noastră să rezolvăm aceste probleme. E vorba de milioane, miliarde de oameni care trebuie să fie hrăniți, de asemenea provocări majore în ce privește chestiunile climatice și de asemenea în legătură cu resursele naturale, reciclarea lor, modul în care ar trebui să funcționeze ciclul vieții. Agricultura nu ar trebui să fie văzută doar ca o chestiune de mediu sau o problemă de mediu înconjurător. Nu, aceasta e abordarea adecvată. Când vorbim despre agricultură, indiferent dacă vorbim de agricultură sau domeniul forestier, știm că aceste două sectoare au niște soluții cheie pentru problemele majore cu care ne confruntăm. Signora Paulsen. Mulțumesc, doamnă Paulsen. Două minute pentru verzi, domnul Martin Heusling. Äh, domnule președinte, domnule comisar, dragă George Lyon, mulțumesc pentru raport, am colaborat foarte bine și cred că am ajuns și la o foarte bună soluție de compromis pe care noi o vom susține întru totul. Este important ca Parlamentul să vorbească uh, cu un glas puternic în legătură cu dorința noastră de a continua politica agrară comună. Bineînțeles că este în natura lucrurilor ca atunci când găsești o, cauți o soluție de compromis nu poți să-ți impui toate punctele de vedere. Dar um, noi ne-am dorit foarte mult ca această politică să capete o nuanță mai verde în sensul unei agriculturi uh, verzi durabile. Să ne orientăm bine nu doar uh, în urma uh, criteriilor de competiție internațională pe piața mondială, ci să ținem seama de, în primul rând de interesele unei agriculturi europene. Să nu ne supunem atât regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, cât dorinței noastre de a avea o agricultură ecologică. Important este ca plățile directe spre primul pilon să stimuleze o agricultură durabilă și că avem nevoie și de al doilea pilon puternic pentru dezvoltarea zonelor rurale, să avem în vedere și crearea de locuri de muncă aici. Nu uh, suntem favorabili unei politici agrare care să se orienteze în urma subvențiilor pentru export în evoluțiile pe piața globală. Din acest punct de vedere suntem mai critici. Ne dorim o politică agricolă care să încerce mai degrabă să se detașeze de fenomenul de concentrare, de industrializare, de globalizare. Noi dorim ca politica agrară să aibă viitor orientându-se spre întreținerea spațiilor rurale, siguranței alimentare, garantării calității solului, apei, biodiversității. Vrem o politică agrară care să fie favorabilă protecției mediului înconjurător și care să creeze creeze locuri de muncă. Mulțumesc foarte mult! Colega, în numele de... Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor. Un minut, domnul James Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportul acesta permite Parlamentului să-și prezinte viziunea în fața Comisiei. Sunt propuneri pentru viitorul PAC pentru sfârșitul acestui an. Eu voi vota și grupul meu vom vota în favoarea acestui raport, dar unele părți sunt părți cu care nu suntem de acord, ce anume menținerea structurii celui de-al doilea pilon, după părerea noastră, este crucială pentru succesul pe termen lung al pacului. Totuși, cred că este un punct bun de plecare pentru înțelegerea acestei chestiuni care arată că, de fapt, putem funcționa împreună cu Comisia. Avem răspundere foarte mari ca Parlament să ne asigurăm că reforma viitoare arată că agricultura poate să concureze și să supraviețuiască în viitor. PAC-ul s-a confruntat cu multe obstacole și trebuie să ne asigurăm că uh, acest lucru nu se va mai întâmpla în secolul 21. PAC-ul nu este numai pentru agricultori, ci asigură alimentele și o mulțime de bunuri publice pentru toată lumea. Deci eu cred că bugetul trebuie să fie menționat și mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun. Mulțumim! Pentru Stânga Unită Europeană, un minut, domnul Giao Ferreira. Prezident, e aceito as minhas felicitações. Mulțumesc. As anteriores reformas da PAC... Reforma PAC a dus la reforma piețelor agricole pentru că în felul acesta ajutoarele nu au fost corect împărțite între țări. Uh, instrumentele de reglementare a producției, cotele au fost și de reglementare a piețelor au fost de asemenea desfințate. Agricultura a fost supusă regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, s-au folosit reguli în alte sens și s-au abandonat progresiv produce, producția agricultorilor mici și mijlocii în felul acesta s-a ajuns la o situație precară în foarte multe țări și regiuni, de aceea trebuie capacul să se reformeze pentru a garanta siguranța alimentară, pentru a da prioritate țărilor și regiunilor, astfel încât ele să-și dezvolte agricultura și să satisfacă nevoile. Trebuie să modernizăm producția, să o diversificăm, să ținem cont de diversi actori din diversele regiuni, iar ajutoarele trebuie să fie modulate pentru a elimina dezechilibrele dintre țări, producători și producție. De asemenea, trebuie să existe mecanisme care să garanteze prețuri uh, corecte producătorilor și uh, să asigure siguranța alimentară. Iar acum are cuvântul domnul Fontana, un minut în numele Europei Libertății și Agriculturii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi vreau să-l felicit pe domnul Lain pentru activitatea depusă. Să mulțumesc secretariatului și președintelui Comisiei de Agricultură. Aș vrea să-l felicit pe domnul comisar Cioloș pentru că dorește să existe o bună cooperare între Comisia Europeană și Comisia de Agricultură. Sper că și pe viitor Comisia Europeană va respecta procedurile legislative și va acorda o atenție deosebită consumatorilor și fermierilor Având în vedere criza de pe piață, acești oameni au suferit. Vin din regiunea Veneto și avem 155 de ferme de mici dimensiuni acolo, care nu doar că oferă produse de bună calitate, ci fac parte din peisaj. E o bogăție care trebuie să fie apărată și îngrijită. Pentru ca fermierii să-și continue activitățile, ei au nevoie de o mai bună apărare împotriva volatilității prețurilor și au nevoie de anumite măsuri de ajutor direct, ceea ce e deosebit de important, mai ales în al doilea pilon al PAC. Politica rurală trebuie să fie menținută pentru că contribuie la dezvoltarea unei agriculturi diverse. Trebuie să respectăm standardele de calitate mai mare într-o piață competitivă. Fermierii noștri ar dori de asemenea să se reducă birocrația. Mulțumesc. Fontana, terminat... Mulțumesc, domnule Fontana, și terminăm acest șir de orator cu doamna Diane Dodds, care va vorbi în numele colegilor nealiniați un minut. Uh, you, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să folosesc ocazia pentru a-i mulțumi raportorului pentru acest document a fost plăcut să colaborăm cu el pentru că a ascultat punctele noastre de vedere și punctele de vedere ale statelor membre. Viitorul agriculturii trebuie să creeze uh, fermierilor venituri sigure. Trebuie să existe plăți directe care să garanteze un minim de uh, confort în uh, existența lor. Și trebuie să ținem seamă și de faptul că s-a extins Uniunea Europeană și că au apărut, prea, uh, au apărut multe state membre. Există o volatilitate a prețurilor care a creat uh, îngrijorare și trebuie să luăm măsuri pentru a stabiliza prețurile. Costurile de producție din diversele state membre sunt diferite. Trebuie să fie examinate uh, de către Comisie mai în amănunt și Fermierii din Irlanda de Nord, dacă ar primi uh, o sumă mai mică, asta ar fi în detrimentul producției agricole în domeniu. Există și ferme în care se practică o agricultură intensivă și uh, aici poate că uh, volumul uh, și efortul uh, personal este mai mare. Trebuie să ținem seama de toate aceste diversități și în uh, perioada ă, după 2013. Mulțumesc. Cu minut și jumătate, colegul Des, în numele vorbitorilor individuali. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, avem astăzi o dezbatere importantă în legătură cu raportul Laen și doresc să-i mulțumesc colegului Laen pentru deschiderea pe care a arătat-o, pentru disponibilitatea de a elabora soluții de compromis bune. Și uh, cred că am ajuns la aceste soluții. Sperăm ca acest compromis să se bucure de majoritatea votanților astăzi. Politica clară comună în Europa a fost și este un pilon al procesului de unificare europeană. În acest raport sunt descrise și efectele politicii agricole comune după 2013. Noi ne dorim alimente de înaltă calitate, locuri de muncă care să fie păstrate și păstrarea biodiversității. De asemenea, comerțul cu produsele agrare și cu produse uh, resurse naturale trebuie să țină seamă de limitele pe care planeta le are în acest domeniu. Ei bine, și după 2013 noi trebuie să urmărim toate obiectivele noastre. Îi mulțumesc domnului comisar Cioloș că uh, insistă pentru existența în continuare a unui sistem cu doi piloni, primul pilon care să echilibreze uh, sarcinile agriculturii europene vis-a-vis -vis de alte regiuni din lume și după aceea faptul că noi trebuie să creăm și un uh, catalog de excepții pentru cele 27 de state membre, astfel încât să putem în continuare să susținem financiar agricultura. PPE-ul va susține acest document. Mulțumesc! Da. mulțumesc. Care cuvântul domnul Capula Santos. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, domnilor și domnilor, socialiștii și democrații. Sunt deosebit de mulțumiți, deoarece am văzut că principalele noastre propuneri sunt incluse în raportul Lyon între 80-90% dintre amendamentele noastre sunt uh, incluse aici, deci vom putea să susținem aceste amendamente propuse în Comisia pentru Agricultură. Din păcat, nu. Uh, vom, suntem bucurești că raportul Lion menține caracterul actual al PAC și că are și un uh, buget adecvat criticarea criteriului de ajutor istoric al agricultorilor pentru modificarea în sensul reformei este un lucru necesar pentru a ajunge la o stare de echitate între agricultori și statele membre, cum deja s-a spus, reglementarea piețelor, gestionarea riscurilor în timp de criză, au nevoie de politici adecvată, o legitimare a ajutoarelor care să se bazeze pe prestarea de servicii și pe prestarea de servicii publice, pentru că aceste lucruri nu sunt acum remunerate de piață. Avem nevoie, trebuie să ne bazăm pe comisie. Comisia va prezenta în noiembrie un comunicat și mă bucur de faptul că domnul comisar și-a arătat disponibilitatea de a face față rugăminților noastre. Vrem să-l felicităm pe domnul Cioloș așa cum îl felicităm și astăzi pe raportor, pentru că în felul acesta se accentuează rolul Parlamentului. Avem astfel puterea de codecizie. Iar acum, doamna Brita Rainz. Um, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Mulțumesc raportorului nostru pentru foarte bună colaborare și pentru aspectele importante pe care acest raport le conține în legătură cu viitorul PAC după 2013. Nu este vorba de o reformare substanțială a politicii agricole comune, pentru că sarcina agriculturii principală este de a furniza cetățenilor noștri alimentele necesare în același timp, însă, crește numărul populației pe glob, scade uh, cantitatea de resurse naturale ale globului. De aceea, obiectivele sunt din ce în ce mai greu de atins. Țăranii ar trebui să aibă o producție tot mai mare cu mijloace tot mai mici. Asta nu se poate. Comisia trebuie să le creeze cadrul legal necesar pentru ca activitatea lor să se poată desfășura în bune condiții, să fie diversificată. Noi trebuie să ținem seama de necesitățile agricultorilor, cât mai puțină birocrație, cât mai mare flexibilitate în activitatea lor, pentru ca ei să ajungă la venituri mai mari. Mulțumesc, doamnă Reimers. Un minut, domnul Alan Smith. Mulțumesc, domnule președinte. Nici nu se facă excepție să-l felicit pe colegul scoțian Lyon pentru un raport foarte solid, care sunt multe lucruri pe care le salutăm și, după cum am spus și mulți colegi în această dimineață, îmi place foarte mult în raport trimiterea foarte clară a faptul că producția de alimente este scopul principal al PAC. Toate celelalte sunt foarte bune și frumoase, dar în plan secundar. Trebuie să fie clar pentru noi că securitatea alimentară e parte integrantă a securității naționale și de benefit public și merită să plătim uh, pentru acestea. Să mă refer la ce a spus domnul Lavia în legătură cu bugetul, sprijinit de puțini colegi în această dimineață. Poate că e un stereotip scoțian să ne concentrăm pe buget, dar dacă nu avem suficiente resurse monetare alocate acestei politici, totul este inutil și aș fi recunoscător pentru câteva cuvinte din partea domnului comisar în legătură cu propunerile de a apăra acest buget. Nu în ultimul rând, pentru că multe state membre, inclusiv Regatul Unit, vor să pună capăt plăților directe către fermieri. Dar puteți fi sigur că veți primi sprijinul pentru a avea un buget uh, fezabil și aceasta este o bază bună pentru discuția în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Smith. Un minut, domnul Wojciechowski Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc domnului Lyon. Acest raport conține o bună viziune în legătură cu principalele provocări în fața cărora se află agricultura. Problema noastră este că trebuie să echilibrăm nivelul subvențiilor este o problemă extrem de dificilă, pentru că dacă analizăm acest domeniu, vom vedea că există diferențe majore de țări care oferă 500 de euro pe hectar și în noile state membre subvențiile sunt de sub 100 de euro pe hectar. Aceasta este problema care trebuie să-și găsească o rezolvare, pentru că pe termen lung nu mai sunt permise asemenea diferențe. Îți mulțumesc și domnului Smith care uh, a menționat această problemă uh, bugetară. Nu vom putea rezolva și atinge obiectivele PAC dacă nu uh, vom dispune de bugete mai generoase ne gândim la uh, Revoluția franceză. Nu există o problemă legată de uh, libertate, dar fraternitatea încă are de suferit. Și apelez uh, la colegii din statele mai vechi ale Uniunii Europene pentru a face ceva și în domeniul fraternității. Mulțumesc pentru un minut, doamna De Blum salutăm acest raport foarte important, deși sunt oarecum dezamăgită pentru că nu a reușit să stabilească o viziune pentru PAC care să împiedice fuga de pe pământ și să ducă la faptul că agricultorii vor produce bunuri și servicii de care are nevoie societatea. Avem nevoie de un PAC care să producă alimente de înaltă calitate, să protejeze apele, să protejeze pământul, să protejeze biodiversitatea, să asigure locuri de muncă în zonele rurale și să întărească economia rurală și de asemenea să întărească și lupta împotriva schimbărilor de climă. PAC-ul trebuie să fie reformată pentru a ajunge la cei care au cele mai mari nevoi. Astăzi, cele mai mari sume merg către marii producători, către marii deținători de suprafețe agricole și avem nevoie de bugetul adecvat pentru PAC. Mulțumesc domnului Lyon, mulțumesc domnule coleg. Un minut, domnul Giancarlo Scotta Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Lyon, stimați colegi, domnule comisar. În contextul actual, fermele au nevoie de sprijin puternic pentru inovație și progres. Agricultura are nevoie de o dezvoltare reală. Fermierul devine un întreprinzător în domeniul agricol. Are nevoie de încurajare. Cred că e important ca noi să facem ceva în legătură cu terenurile abundente, sisteme care să lege cultura agricolă directă de domeniul vânzării. Aceste sisteme pot să funcționeze și uh, să existe în întreaga Uniune Europeană. Cred că Comisia Europeană trebuie să sprijine crearea de cooperative agricole pentru a reduce costurile de producție pentru a fi mai competitive. Comisia ar trebui să definească un buget adecvat pentru atingerea obiectivelor. E necesar pentru finanțarea PAC să existe o legătură cu resurse pentru a evita specularea. Specula. Mulți pot să se ocupe de agricultură în perioada de criză, dar se confruntă cu multe obstacole. E foarte dificil să se gestioneze politica agricolă comună și trebuie să aștepte mult timp ca să moștenească terenul. Ceea ce face foarte dificil pentru tineri să își dezvolte potențialul. Cred că Comisia ar trebui să aibă o abordare diferită, mai flexibilă față de tinerii fermieri și ar trebui să lansăm o politică de informare începând din școală, din universitate. Por un minuto y medio, el señor Niculescu. Președinte, domnule comisar, mă alătur colegilor care au subliniat

signor presidente signor commissario nei prossimi anni le sfide che accompagneranno l'evoluzione del sistema agricolo. domnule președinte în ultimii ani eh, eh, elementele care vor contribui la dezvoltarea pac vor fi deosebite provocări eh, legate de resursele naturale de a mări nivelul de servicii de mediu în același timp toate aceste elemente trebuie să producem bunuri publice, asta înseamnă că agricultura va avea o nouă importanță strategică. Edificarea politicii agricole comune a viitorului înseamnă că trebuie să ne ridicăm la înălțimea provocărilor cu care se confruntă societatea. Rolul acesta va fi decisiv pentru a răspunde la ceea ce e deja o situație de criză alimentară. Trebuie să producem mai mult, să poluăm mai puțin. Iată obiectivul dificil pe care trebuie să le îndeplinească agricultura europeană în anii următori. Și pe această bază, Comisia de Agricultură pe care o prezidez a avut o activitate deosebită și împreună cu domnul George Lange și toate grupurile politice a organizat această activitate foarte bine în forma raportului care este discutat astăzi, un raport care suntem convinși că va aduce o contribuție la stabili uh, forma de viitor a PAC și va da instrucțiuni clare Comisiei Europene în ce privește viitorul PAC după anul 2013. Mulțumesc. Tambien... Un minut, domnul Alward. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc colegului meu, George Lyon, pentru acest raport excelent. pac ul ne pune în față foarte multe preocupări, foarte multe probleme și reforma va asigura nevoia de alimente, deci, dar nu trebuie raționalizată prin cofinanțare. Trebuie să rămână o politică comună europeană în ultimii ani a dus la un standard de viață foarte bun pentru agricultori, a asigurat disponibilitatea alimentelor, iar cetățenii europeni beneficiază de această siguranță, pot să combată schimbările de climă și pot să susțină familiile de agricultori. Iar uh, pacul trebuie să fie susținută foarte puternic, ceea ce înseamnă un buget foarte puternic. În al doilea rând, transparența și proporționalitatea trebuie să fie absolut elementare și esențiale pentru viitorul uh, PAC pentru a putea produce alimente de înaltă calitate. Trebuie eliminată și birocrația, iar agricultorii europeni trebuie să producă aceste alimente la cele mai importante și mai înalte standarde. Dar pentru a putea face acest lucru, trebuie să se asigure uh, concurența corectă și viabilitatea agriculturii europene în viitor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Un minut, domnul Faimon. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Cea mai mare nedreptate în cadrul PAC în clipa de față constă în faptul că subvențiile sunt uh, inegale și nici nu sunt repartizate corect între vechile state membre ale Uniunii și noile state. Anul acesta, în statele care au aderat în 2004 primesc doar 70% din ceea ce primesc uh, fermierii în uh, statele vechi bulgarii și românii primesc doar 40% din ceea ce primesc cei din uh, cele 15 state vechi. Toți muncesc la fel de greu. Eu cred că inegalitățile trebuie înlăturate. Uh, de aceea eu sprijin amendamentul numărul 6, care uh, îmbrățișează tocmai o corecție în acest sens și sper ca și dumneavoastră să susțineți cu toții acest amendament. Mulțumesc! Ia cuvântul acum pentru un minut domnul Triantafilides. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. PAC a fost elaborată pentru a garanta autonomia Uniunii Europene în materie de producție alimentară. În anii 70, 70% din bugetul comunității era destinat agriculturii, dar ca urmare a diverselor reforme, cheltuielile agricole au scăzut la un nivel de 35% pentru perioada de până în 2013 și din nefericire se elaborează PAC în funcție de situațiile care existau în trecut. Avem aici acum criza economică și acum să reducem veniturile agricultorilor ar fi nedrept, având în vedere că e vorba de cei care sunt cel mai puțin răspunzători de această criză. Trebuie să existe un model care să poată fi compatibil cu o alimentație corectă pentru perenitatea mediului înconjurător și să nu uităm nici faptul că agricultura tradițională are o responsabilitate deosebită în ce privește schimbările climatice. Ar trebui să se opereze modificări. Mulțumesc. Gracias, colega. Mulțumesc. Un minut pentru domnul Agnew. Domnule președinte, pe mine mă interesează acest lucru. Viitorul pacului trebuie să funcționeze la nivel practic și trebuie să ne-l putem permite. Militarii spun, nu ne spunem numele, nu știm despre ce e vorba. Dar în comisie s-a votat împotriva acestui raport pentru că ne interesează costurile și, bineînțeles, obiectivele din pilonul al doilea, care nu sunt de natură neagricolă, ne distrag atenția ar trebui ca fermierii să consume din ce în ce mai mult teren și nu vor mai putea face datoria pentru că, mă, de exemplu, pentru a satisface regulile Uniunii Europene, trebuie ca apa murdară să ajungă sub pământ. Emisiile de metan, de asemenea, Uh, s-ar putea să ducă la probleme și dacă trebuie să existe o politică agricolă comună să-i ajute pe fermieri și nu să fie împotriva lor. Un minut pentru doamna Estere Heranz. Mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor. În următoarele luni vom discuta din nou despre reforma PAC și trebuie să ajungem la un acord foarte bun și sper că președinția belgiană va reuși ceea ce n-a reușit președinția spaniolă, astfel încât statele membre să să se angajeze, să mențină o politică agricolă comună cu realmente puternică, cu un buget suficient de mare pentru a face față necesităților celor 27 de state membre, cele vechi și cele noi. Și nu ca în 2005, când nu au fost bani și a trebuit să inventăm modularea. Reforma PAC înseamnă viabilitatea unui sector care nu numai că aduce bunuri și servicii, cum ar fi, eu știu, îngrijirea, grija față de mediu, dar și asigură disponibilitatea alimentelor cetățenilor europeni. În trecut au fost situații um, dureroase de lipsă, de penurie, așa încât Parlamentul trebuie să asigure um, durabilitatea întregii producții la nivel european, fără să lăsăm deoparte alte elemente, cum ar fi lupta împotriva împotriva schimbărilor de climă. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate, la foarte multe limbi nu s-a putut interpreta pentru că nu se putea urmări viteza cu care ați vorbit. Așa că îi rog pe cei care au cuvântul din, de acum încolo să vorbească mai rar. Domnul Le Foll, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că va fi un uh, minut scurt. Îi salut pe toți cei care au uh, contribuit la acest document, în primul rând pe domnul uh, George Lyon pentru documentul pe care îl discutăm astăzi. Agricultura, alimentația, mediul sunt provocări la ordinea zilei dincolo de granițele Europei. Ce să facem? Să refuzăm uh, renaționalizarea pacului. Trebuie să fie un obiectiv. Pentru a salva acest obiectiv major, Agricultura furnizează bunuri publice pentru întreaga societate. Iar în a treilea rând, trebuie să reglementăm uh, volatilitatea prețurilor, să creăm o stabilitate din acest punct de vedere. Și o ultimă idee, în legătură cu cel de-al doilea pilon. Uh, toți cei care susțin această structură au poate dreptate, dar în carul discuției bugetare, uh, primul pilon am impresia că uh, este din ce în ce mai șubre Trebuie să încercăm să evităm renaționalizarea politicii agricole comune. Susțin acest lucru și astăzi. PAC a fost creat în cadrul politicii comune economice. Eu pledez președintele întrerupe pe vorbitor pentru că și-a depășit timpul. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Ashworth. Uh, Domnule președinte, domnule comisar, în această lume în schimbare e de o importanță deosebită ca politica agricolă comună să continue să aibă relevanță pentru a se ridica la provocările viitorului, să nu trăiască în trecut. Reformarea politicii agricole comune vor avea un rol important în a ne confrunta cu probleme cum ar fi securitatea alimentară, volatilitatea piețelor și schimbările climatice. Dar aș vrea să menționez trei alte principii care, după părerea mea, sunt numai puțin importante. Mai întâi, trebuie să recunoaștem că cea mai bună cale de atingere a obiectivele PAC este să creăm un sector viabil și dinamic în agricultură. Și nu trebuie să scăpăm din vedere acest obiectiv în al doilea rând. Dacă se poate atinge acest lucru, PAC trebuie să fie mai simplă, mai corectă, mai transparentă la punctul de livrare. Și în fine, domnule președinte, trebuie să dea valoare pentru bani. Toate națiunile, toate sectoarele trăiesc, prin, trăiesc o perioadă economică dificilă în prezent și atrag atenția asupra acestei comisii să fie realistă în ce privește așteptările de la bugetul european. După părerea mea, asta înseamnă că ar trebui să ne asigurăm că fondurile sunt utilizate cu eficacitate. Domnule președinte, Raportorul a realizat un raport excelent, îl felicit pentru activitatea depusă și o să-l sprijin. Mulțumesc. Gracias, coleg. Mulțumesc. Un minut, domnul Bafton. Mulțumesc, domnule președinte. Viitorul uh, pacului se va concentra pe politica privind schimbările de minte. La mine, în țara Garilor, există toate aceste programe sub uh, pilonul al doilea vor fi înlocuite agricultorii vor fi plătiți pe hectar pentru reîmpădurire și așa mai departe. Reforma PAC de după 2020 este important să nu sacrificăm pilonul 1 pentru a atinge obiectivele din pilonul 2. Plata pe suprafață, plata unică pe suprafață este vitală pentru foarte mulți agricultori și uh, dacă ei sunt nemulțumiți de ce le s-a întâmplat an, anul trecut, ne punem întrebarea dacă vor fi penalizați că nu au adoptat acele programe sau dacă li se va oferi o alternativă corectă. În foarte multe comunități se depinde de agricultură, iar reforma actuală a PAC-ului, bazată numai pe schimbările de climă, poate să pună în pericol uh, economia tradițională din țara garilor. Mulțumesc și acum un minut, doamna Irace Garcia, ultimul orator din uh, această uh, zi. Mulțumesc, domnule președinte, de foarte mulți ani pacul se află în fața unei perioade noi de reformă permanentă. Domnule comisar, Lions recunoaște faptul că PAC-ul poate contribui la prioritățile noile strate, noi strategii 2020. Avem nevoie de un PAC puternic, uh, fără a aduce fapt prejudiciar regiunile noastre și să aibă un caracter comun. Orientarea către piață va continua să existe, totuși volabilitatea crescând a pieții și um, comprom- angajamentele internaționale ale Uniunii s-ar putea să aibă un impact negativ asupra agricultorilor. Avem nevoie de o piață de, de o plasă de securitate și de asemenea de un buget comun real. Pacul trebuie să aibă un buget adecvat astfel încât să poată facă față noilor provocări cu care se confruntă la un nivel cel puțin egal din 2003 pentru că alte eh, tăieri ar putea să-i compromită eficiența. Noi trebuie să ne eh, adaptăm, bineînțeles, iar schimbările care se produc trebuie să fie însoțite de perioade de tranziție realiste. Vreau să-i mulțumesc domnului Lyon, tuturor raportorilor din umbră, pentru că astfel raportul poate fi susținut de Parlament ca un semnal pozitiv pentru a pune capăt incertitudinilor agricultorilor din Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna doamna Garcia. Iar acum avem o problemă, stimați colegi, anume Există 23 de colegi care au cerut cuvântul la uh, procedura Catch the Eye și știți că regulamentul prevede cinci intervenții la această procedură. Pe de altă parte, uh, suntem oarecum în urmă cu timpul, aveam 47 de minute la distribuție, la, la dispoziție și nu a intervenit nici domnul comisar și nici raportorul pentru a încheia dezbaterile și cum tema mi se pare foarte importantă, mi se, sunt excepțional de multe cuvinte care au dorit să ia cuvântul. O să dăm cuvântul la zece din cei care au cerut cuvântul la Catch the Eye și primul va fi domnul Kalinowski domnule președinte domnule comisar am eh, pornit de la ideea că trebuie să echilibrăm nivelul subvențiilor încercăm să nu mai existe această eh, fisură între vechile state membre și noile state membre. Noi suntem în favoarea acelor subvenții care să fie destinate modernizării fermelor. Nu trebuie să fie stimulați în continuare fermierii care nu fac niciun fel de investiție în activitatea lor. Trebuie să uh, întreprindă ceva pentru protecția mediului înconjurător și pentru îmbunătățirea calității alimentelor pe care le furnizează. Există și o serie întreagă de uh, idei uh, de viitor în ce privește cotele pentru lapte.

cu care am conlucrat cu toții de comun acord ca să încercăm să facem pași înainte și aș dori de asemenea să spun câteva cuvinte. Suntem în fața unei constatări și anume că astăzi Europa este un importator net de materii prime agricole. Deci trebuie să existe o politică agricolă și alimentară ambițioasă pentru a putea să facem față alimentației cetățenilor noștri. În al doilea rând, astăzi PAC trebuie reformat pentru trei motive motive în primul rând este injustă din punct de vedere economic social și ecologic din punct de vedere economic producătorii sunt plătiți sub producția lor iar pac trebuie să permită reglementarea acestei soluții socialmente vorbind plățile trebuie distribuite corect între regiuni și agriculturi iar din punct de vedere ecologic pac ul trebuie să respecte solurile. mulțumesc domnule Bove. Domnul are acum Domnule președinte, foarte succint. În politica agrară comună trebuie să avem terenuri mai mari, mai multe priorități și mai mulți bani asta trebuie să obținem și, de asemenea, să urmărim cum se implementează reforma în acest domeniu. Nu putem supraviețui fără alimente. Agricultura le furnizează. Trebuie să îi creăm garanții pentru deceniile următoare că această activitate se desfășoară în condiții bune. Protecția animalelor, dar și protecția mediului sunt valori pe care trebuie să le avem în vedere. Din păcate, în strădanile lor, fermierii nu sunt răsplătiți cum trebuie. Și, uh, din acest punct de vedere, sunt necesare corecții. Și trebuie să mai spun, dacă nu-i vom sprijini pe agricultori, atunci multe obiective uh, legate de protecția mediului nu vor putea fi îndeplinite. Mulțumesc, domnul Pasca. Všetci si uvedomujeme, že spoločná polnohospodárska politika... Mm ne-am dat seama că PAC-ul este o chestiune foarte complicată și continuarea aplicării principiilor istorice de subvenționare a agriculturii după lărgirea Uniunii Europene a dus la mari disproporții, la distribuirea ajutoarelor financiare către fermieri într-o manieră inegală. Trebuie să introducem criterii care să ducă la uh, piețe concurențiale și condiții bune pentru toți fermierii. Ajutoarele financiare trebuie să fie distribuite corect și echilibrat, astfel încât toată lumea să aibă acces la același nivel de subvenții. De aceea este nevoie să susținem amendamentul numărul șase la acest raport care cere introducerea echității în uh, producția agricolă. Mulțumesc. Și acum, mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Vertman Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Politica agrară necesită un cadru legal coerent, care trebuie să uh, consolideze toată Uniunea Europeană, în același timp să țină seama de uh, particularitățile regionale. Tocmai pentru Austria, țara mea, cel de-al doilea pilon este deosebit de important în ce privește investițiile pentru protecția mediului. Există provocări uriașe în fața agriculturii. Probabil că populația globului va crește în curând la 9 miliarde de locuitori. Vor exista probleme eh, climatice, probleme de lipsă a apei. Uniunea Europeană nu trebuie să colaboreze doar pe plan intern mai bine, ci trebuie să coopereze coerent pe plan internațional. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Șancheli. Uh, discuțiile de astăzi au fost foarte încurajatoare. Ce am auzit și din punct de vedere al agriculturii. Vreau să subliniez în special încurajarea tinerilor să se ocupe de agricultură, ceea ce de o importanță deosebită. Să nu există o renaționalizare a PAC. Domnul comisar a spus că trebuie menținut și doi piloni, pentru că fără pilonul 1 nu ar mai fi nevoie nici de pilonul 2. Fiindcă altfel bunurile publice n-ar fi garantate. Și cum a spus o colegă, trebuie să vedem ce înseamnă echitate, să ținem cont în special de costuri, de puterea de cumpărare care diferă foarte mult în Uniunea Europeană. De asemenea, Domnul Lyons s-a referit la baza istorică, ceea ce e foarte important pentru fermieri în prezent. Să se transmită un semnal clar ce se va întâmpla. Să nu fie lăsați la o speculație în ce privește modelul istoric și perspectiva. Aș saluta semnale clare în această privință din partea domnului comisar cât mai curând posibil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Marc Tarabella are cuvântul acum. Domnule președinte, domnule comisar, vreau și eu să-i să îl felicit pe George Lyon pentru acest raport excelent. Este un pas pozitiv în sensul reformării PAC. Noua PAC este o politică agricolă, alimentară, socială și de mediu și nu este numai a pieții europene gândindu-ne la resursele pe care, cu care contribuie contribuabilii, trebuie ca aceste resurse să fie împărțite echitabil între, cele, între statele membre și între agricultori. Noile mecanisme de reglementare trebuie puse la punct pentru a asigura siguranța alimentară a consumatorilor. Avem nevoie de un pac puternic care să aibă bugetul necesar pentru a-și pune, la, pentru a-și pune în practică politica se va confrunta cu noi provocări, nu gestiunea apei, biodiversitatea, eroziunea solurilor, iar toate asta înseamnă un pact responsabil care să răspundă mai bine la nevoile agricultorilor europeni pentru coerență. Mulțumesc, domnule Tarabella. Are acum cuvântul domnul Silvestris, căruia îi mulțumim pentru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 nu există niciun fel de regrese. Resursele trebuie să crească pentru agricultură. Raportul LAEM conține multe elemente, multe măsuri care să uh, garanteze acest lanț de uh, dezvoltare. Mulțumesc. Ultimul uh, orator, domnul Alvers. Sr. Presidente, nós também defendemos uma política agrícola comum forte. Mulțumesc, domnule președinte, și noi apărăm un pact puternic adresat nu numai agricultorilor, dar și milioanelor de cetățeni europeni cu un buget puternic care să răspundă la provocările cu care ne confruntăm și care să se aplice la fel în toate regiunile Europei. Trebuie garantate elementele fundamentale ale agriculturii, pentru că sunt foarte mulți care se bazează pe agricultură pentru o dezvoltare durabilă. Fondurile trebuie bine distribuite, ceea ce este important pentru Portugalia și agricultura. E, trebuie să ținem cont de specificul agriculturii uh, să garantăm evoluția spre piață, gestionarea riscurilor pentru a asigura funcționarea pieții și stabilitatea agriculturii. PAC după 2013 trebuie să evolueze, să garanteze o distribuire corectă a fondurilor între agricultori pe tot. Mulțumesc domnule Alves, a trecut timpul. Am acum două cereri, 30 de de cereri de luare de cuvânt. Mă ascultați? Am 30 de cereri de luare de cuvânt la procedura catch DI și două pentru puncte de ordine. Doamna McGuinness are acum cuvântul pentru o chestiune de regulament. Știu că și alți colegi împărtășesc preocuparea în legătură cu catch DI și aveți puterea în acest, dar membrii din Comisia de Agricultură care chiar au lucrat la acest dosar mult timp și care sunt această dezbatere de la bun început, după părerea mea, merită să aibă și ei posibilitatea să-și facă opiniile ascultate. Eu nu v-am putut prinde ochiul, fiindcă nu v-ați uitat aici, dar alții de lângă dumneavoastră s-au uitat la mine. Aș dori ca domnul comisar să comenteze și posibilitățile ca zone mai puțin favorizate să intre în pilonul 1. Și o să depun și o declarație în scris și sprijin că și colegii o să sprijine. Maghines. Mulțumesc, doamnă Maghines. Vă asigur că m-am uitat la dumneavoastră aproape tot timpul reuniunii. V-am văzut că ați cerut cuvântul. Întotdeauna mă uit și la dumneavoastră ca la ceilalți colegi. Dar problema este că punctul acesta este un punct care nu e structurat cum trebuie, nu e structurat ca să acordăm prioritate colegilor din Comisia de Resort, ci trebuie să acordăm prioritatea acelor colegi care prind imediat ochiul președintelui înaintea celorlalți. Deci lucrul acesta nu se spune că trebuie să vorbească cinci și oricum noi am permis să vorbească zece colegi. o temă importantă. Este o temă în care colegii și-au împărțit timpul la nivelul grupului astfel încât toată lumea să aibă un minut. Nimeni n-a vorbit mai puțin de un minut și jumătate și cu toate acestea nu avem cum să răspundem așa cum dorim cu toții la preocuparea exprimată de cei care doresc să intervină în afara timpului care îi corespunde grupului politic respectiv. Și acum domnul Șogor are și el uh, cuvântul pentru o chestiune de regulament. Mulțumesc, domnule președinte, am impresia că pe mine ați, uh, la mine v-ați gândit. Mulțumesc pentru faptul că Ehm, ați dat cuvântul la 10 vorbitori și nu la 5 ca de obicei, dar trebuie să înțelegeți că există regiuni în Europa care sunt eh, într-o situație deosebit de dificilă. În al doilea rând, spuneați că nu există reglementări foarte severe în legătură cu catch the eye. E bine, nu știu ce să facem, să ne așezăm la rând cu o zi înainte ca să ne vină rândul într-adevăr? Este foarte important să știm dacă doar 10 vor putea interveni, cine să fie acei 10. Lucrurile trebuie să fie mai bine structurate și dumneavoastră în calitate de președinți voți, veți avea o situație mai puțin stresantă s-ar acționa cu mai mare echitate față de noi. Mulțumesc. Dumneavoastră aveți uh, adreptate 100%. Este un uh, domeniu care, într-adevăr, ar necesita o reglementare. Subiectul catch uh, nu este ceva subiectiv. Președintele, ă, evident, este foarte atent la cei care se înscriu, dar ă, nu poate să baleieze cu privirea tot timpul întreaga sală. Chestii ai înseamnă să atragi atenția președintelui asupra ta. Bineînțeles că dacă mai mulți fac acest lucru, nu avem cum să dăm cuvântul tuturor trebuie să existe o reglementare din partea prezidiului Parlamentului. Iar în, ce spune, în legătură cu ceea ce spunea doamna McGuinness, colegii din Comisia de Specialitate ar trebui să beneficieze de un tratament prioritar. Este cât se poate de logic, dar din nefericire, lucrurile deocamdată nu sunt reglementate astfel și, într-adevăr, și președintele de reuniune se află într-o situație dificilă. Dar, din nefericire, nici colegii nu respectă regulamentul. Cartonașul albastru e, nu are nici o legătură cu procedura chestii ai el uh, dă dreptul celui care ridică cartonaștul să-l întrerupă pe vorbitorul care are cuvântul pentru a-i adresa eventual o întrebare. Vă rog, nu mai fluturați cartonașul albastru, ar trebui să facem de fapt un instructaj într-un seminar ca să știți cu toții cum trebuie să vă serviți de cartonașul albastru. La procedura Cash trebuie să ridicăm mâna sau un cartonaș alb și nu cel albastru, dar oricum timpul este depășit, așa că eh, o să mă opresc aici. Ar fi putut alte două, trei persoane poate să vorbească în locul meu. Îi voi da acum cuvântul domnului comisar Cioloș pentru a face observațiile sale. Euh, Domnule președinte, <clears throat> Nu știu dacă au fost foarte multe întrebări care au fost formulate. Am constatat mai ales că au existat afirmații ale unor principii pe care le-am văzut reflectate adecvat și în raport. Ce am reținut în orice caz de în această dezbatere, în esență, este faptul că avem nevoie de o politică agricolă comună, o politică agricolă care trebuie să fie comunitară, că avem de asemenea nevoie de un buget care să fie în legătură cu obiectivele pe care le stabilim pentru această agricultură, deci consider un buget realist. Pentru mine, un buget realist este în legătură, corespunde obiectivelor pe care le stabilim pentru PAC. Ce constatăm este că cerem tot mai multe lucruri agricultorilor, desigur cerem și ca mijloacele care sunt la dispoziție să fie mai bine utilizate și în mod mai clar prezentat. De altfel, am constatat că colegul meu Lewandowski, comisarul pentru buget de aici, poate tocmai ca să ne confirme că PAC va avea un buget care să corespundă obiectivelor pe care îi le trasăm. Am reținut de asemenea faptul că pentru ca agricultura și PAC să poată să atingă aceste obiective pe care îi le stabilim, e nevoie de a ține cont de toate diferențele dintre diverse tipuri de agricultură pe care le avem în UE. Trebuie să ținem cont de această diversitate, pentru că diversele tipuri de agricultură din regiunile în care există se poate să contribuie la atingerea acestor obiective care țin nu doar de aprovizionarea piețelor, de securitatea cu aprovizionarea piețelor, ci și o evoluție spre o mai bună ținere în cont de mediu, de gestionarea resurselor naturale și de asemenea o să se țină cont mai bine de capacitățile de dezvoltare economică în mediul rural și modul în care agricultura și sectorul alimentar pot să contribuie la acesta. Am reținut de asemenea faptul că toate aceste reflexii cu privire la viitorul PAC trebuie să contribuie de asemenea și să dea o încurajare tinerilor, să le dea tinerilor o perspectivă, celor care doresc să se ocupe de agricultură, să investească în agricultură, să se ocupe de acest domeniu, ca ea să fie un domeniu de viitor și să se poată să, ne, să putem atinge obiective. O să dau de asemenea un semnal clar ca să-i răspund domnului Kelly în ce privește ajutoarele directe. Consider că pentru a avea o agricultură și o politică agricolă mai eficace, mai echitabilă, mai clară. Trebuie să definim criterii limpezi pentru distribuirea acestor ajutoare directe în funcție de obiectivele pe care le vom defini și deci trimiterile istorice, referința istorică pentru mine nu sunt un criteriu just, transparent și obiectiv. Deci avem nevoie tocmai de înlocuirea acestor referințe istorice cu obiective mult mai clare ceea ce va da și echitate, va ține cont de asemenea de diversitatea agriculturilor pe care le avem în Uniunea Europeană și o să dea mijloace statelor membre și regiunilor tocmai să uh, valorizeze mai bine, să valorifice resursele comune. În încheiere, o să subliniez din nou ideea că avem nevoie de o politică agricolă comună pentru Europa, o politică pentru întreaga Europa, întreaga Uniune Europeană și, desigur, o politică agricolă comună care să nu împiedice celelalte regiuni din lume să-și dezvolte propria agricultură. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cioloș. Închidem astfel dezbaterea cu uh, intervenția raportorului, domnul Lyon, pe care îl felicit uh, pentru o activitate excepțională. Domnule Lyon, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să mă refer la câteva din temele cheie pe care le-au atins și colegii în timpul dezbaterii nu au o importanță strategică pentru CAP. Două, doi piloni, sunt de acord cu acest lucru. Producția de alimente ca element central al PAC-ului, sigur, de aspra, despre asta este vorba. Restul sunt toate, eu știu, floricele despre care trebuie să ne asigurăm că există. Trebuie să fim agricol, agricultori productivi ca să putem asigura acest lucru. Un buget corect, sigur, echitate față de statele membre noi și vechi. Toată lumea a accentuat acest lucru și trebuie să ne concentrăm pe acest obiectiv, trebuie să vedem transparent cum sunt alocați banii între statele membre și nevoia de a face față strategiei 2020, ceea ce este absolut esențial agricultura și pacul trebuie să fie o parte a soluției pentru atingerea acestor obiective și nu o parte a problemei. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Michel Dantin, domnului Hosling, domnul lesniak și domnului Nicholson, raportorii din umbră, cu care am cooperat extraordinar de bine, astfel încât am uh, alcătuit un raport foarte puternic care stabilește exact viziunea Parlamentului despre PAC și despre drumul spre care se va îndrepta PAC-ul după 2013. Suntem într-o poziție puternică în momentul negocierii cu, Comisia și cu uh, Consiliul pentru Agricultură. Vă mulțumim, domnule comisar, și vă mulțumim că poate împreună vom reuși să transmitem această viziune. Mulțumim, domnule Lyon. Am terminat astfel dezbaterea iar votul va avea loc la ora 12 mă scuz faă de colegii cărora nu am putut să le dăm cuvântul și de asemenea doresc